Mesdames, Messieurs, je vous remercie de prendre place afin que nous ne prenions pas trop de retard dans un emploi du temps. Mă rog să luați loc uh, și să nu mai uh, pierdem timpul pentru că suntem uh, foarte aglomerați. Uh, anunțurile președintelui. Uh, bun, de mult n-ați mai, nu l-ați mai ascultat pe șeful secretariatului, vă spun că el va face aceste anunțuri, cu derogare de la dumneavoastră, domnule președinte. Ieri, coordonatorul a luat următoarele decizii Uh, spre ratificarea dumneavoastră. Domnul Zvoboda uh, va face două rapoarte privind ratificarea și accesarea de către statele membre a Convenției Internaționale privind uh, responsabilitatea și compensațiile pentru pagube cauzate de substanțe periculoase pe mare. Domnul Karim va fi raportor pentru raportul anual 2014 în ce subsidiaritatea și proporționalitatea. Ă, domnul Giambaschi va face un aviz ă, privind formatul uniform pentru vize. În ă, suplimentar, un workshop privind adopțiile internaționale va avea loc cu participarea Comisiei PETI în octombrie. După aceea vor fi întrebări de solicitare cu răspuns, solicitări de întrebare cu răspuns oral către Consiliul. Comisia mai are nevoie de un participant la misiunea în Ucraina care va fi pe 24-25 septembrie. Calendarul pentru 2016 va fi, al ședințelor comisiei va fi transmis în curând și, în fine, se va cere autorizația pentru ca să se aplice regula 54 raportului din proprie inițiativă începește reprezentarea angajaților în bordurile de conducere pe care Comisia Amploa dorește să-l facă. Mă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați adus un pic de varietate în monotonia noastră și acum dau cuvântul doamnei eh, Lydia Geringer de Odenberg pentru eh, raportul său. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Voi continua în limba polonă prezentarea raportului. Mă bucur că putem uh, finaliza această chestiune astăzi, și anume activitatea începește uh, procedurile privind uh, cererile de dimensiuni reduse, cererile de, de despăgubire transfrontaliere. Data trecută v-am informat în legătură cu trialogul care a, fost, a avut, care a avut succes, a fost fructuos și astăzi vom vota pentru că imediat după ședință, după uh, dialogul tripartit, președinția și-a uh, uh, îndeplinit procedura și a fost totul unanim, deci a fost un rezultat foarte pozitiv, mă bucură acest lucru și cred că nu sunt niciun fel de dubii că pe acest raport am obținut niște compromisuri excelente. Vreau să mulțumesc uh, domnului Daniel Buda în special pentru cooperarea excelentă de care a dat dovadă și uh, pentru creativitate de asemenea, vreau să mulțumesc tuturor uh, consilierilor politici și uh, asistenților care au participat activ la raport și, de asemenea, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru activitatea eficientă, la fel și secretariatului. Alex a fost, uh, este și acum prezent. Vreau să-i mulțumesc și lui, în special, pentru cooperarea excelentă. Și acum, rugămintea mea este să votăm și să susținem această inițiativă care este considerată una de succes de toată lumea. Mulțumesc! C'est d'une rapidité euh, formidable. Donc... Este de o rapiditate formidabilă. Așadar, dragi colegi, vă invit să votăm. Votăm electronic, dacă am înțeles bine, vot cu apel nominal. Așadar, votul este deschis la raportul doamnei Geringer de Odenberg. A votat toată lumea. Votul este închis. A fost, ați fost plebiscitată, doamnă. Chiar și într-o democrație, din când în când nu strică un vot 100%. Mulțumim uh, foarte mult dumneavoastră și echipei pe care ați menționat-o. Trecem la punctul următor, raportul doamnei Delva. Îi dau imediat cuvântul. Dacă între timp poate ați uh, încetat să mai vorbiți în spatele sălii ca să putem să ne înțelegem. Doamnelor, vă rog. Aveți voci frumoase, dar vă aud până aici la prezidiu. Merci, monsieur le président. Euh, donc... Mulțumesc, domnule președinte. Așadar, este vorba de regulamentul care favorizează libera circulație prin simplificarea acceptării anumitor documente publice în statele membre. Uh, știți că această propunere a Comisiei din 2013 chiar, sunt patru mari domenii. Mai întâi, abolirea apostilei și a uh, legalizării pentru o serie de documente publice. Asta în propunerea Comisiei. Uh, documente de stat de persoane fizice, dar și uh, e vorba și de documente primind statutul și reprezentarea unei societăți comerciale. În al doilea punct, simplificarea traducerilor, deci dacă se prezintă originalul nu mai e nevoie de a avea o copie uh, legalizată. Al treilea punct, introducerea uh, formularelor multilingvistice ca soluție de substituție la documentele naționale. Și al patrulea punct, colaborarea între statele membre prin intermediul sistemului IMI, Internal Market Information System, sistemul de informații privind piața comună. Parlamentul, într-o primă lectură în aprilie 2014, adoptase raportul domnului Rapcai, care a lucrat pe acest dosar, dânsul nu mai este membru al Parlamentului acum. În avizul său, Parlamentul extinsese uh, domeniul de aplicare și adăugase multe alte documente uh, celor care erau inițial în propunerea comisiei, mai ales documente privind uh, dreptul de proprietate intelectuală, proprietate imobiliară, dar și fiscalitate, asigurări sociale, în fine, diplome, diplome școlare, universitare. Deci domeniul de aplicare devenise foarte vast și a facilitat și mai mult uh, traducerile, deci nu mai era nevoie de copii legalizate deloc și dacă un stat care primea un document avea unele dubii, trebuia să ceară traducerea din uh, statul membru de proveniență a documentului și în plus uh, administrația uh, plătea taxa de traducere. Și în fine s-au adăugat foarte multe formulare multilingvistice. Consiliul a Multilingă. Consiliul a discutat timp de 2 ani acest regulament, care este un regulament modest, dar care ar putea simplifica viața cetățenilor care schimbă rezidența dintr-un stat membru în altul și din luna iunie avem acum poziția comună a Consiliului. Consiliul este de acord să se abolească, să se renunțe la apostilă, dar vrea să o păstreze pentru toate relațiile cu țările terțe, ceea ce mi se pare normal. Un cetățean care are deja un document apostilat poate încă să-l uh, utilizeze, poate fi o coexistență între vechiul și nou sistem, dar cetățeanul trebuie să fie informat că nu mai este obligat să recurgă la apostilă. Consiliul a limitat din nou domeniul de aplicare, deci strict la documentele de stare civilă. Așadar, asta uh, vizează doar cetățenii și nu se aplică și companiilor. Deci nu există nimic care se mai aplice companiilor. Sunt doar câteva documente Uh, care intră în uh, acest domeniu de aplicare. Deci act de naștere, de deces, de căsătorie, de acte de stare civilă a copiilor. Deci un domeniu de aplicare foarte limitat. În ce privește formularele uh, multilingve, vor fi câteva, dar nu vor avea o existență autonomă. Adică ele vor servi doar drept ajutor pentru traducere, deci nu este un document autonom care circulă în paralel cu documentele naționale. Statele membre se opun să existe formulare uh, diferite de formularelor naționale și după aceea uh, începește colaborarea între statele membre, uh, se păstrează sistemul IMI și regulamentul prevede o clauză de revizuire în 5 ani și o să vedem cum se uh, produce co- colaborarea între statele membre. Așadar, în rezumat, poziția Consiliului e foarte, foarte departe de poziția Parlamentului de la prima lectură, dar este un prim pas spre simplificarea acceptării uh, documentelor. Uh, trebuie de asemenea precizat că nu e vorba de recunoașterea documentelor, ci acceptarea documentelor nu există în mod automat o recunoaștere, ci e vorba de faptul că aceste documente sunt autentice și pot fi luate în considerare de autoritățile naționale. Mâine vom avea un prim trialog unde vom uh, vedea cât de divergente sunt pozițiile, vom vedea așadar care e starea de fapt și vom stabili un calendar de discuții și cred că ar fi util mai întâi să ascultăm ceea ce au de spus raportorii din umbră pe acest subiect și apoi în septembrie poate să organizăm uh, în septembrie așadar o reuniune, o ședință a raportorilor din umbră odată ce vom fi auziți și poziția Consiliului. Iată așadar, uh, asta este ce am vrut să spun și uh, vă ascult. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you very much. Uh, are there any requests? Vă mulțumim foarte mult. Dorește cineva să ia cuvântul? Domnule Raif, aveți cuvântul? Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, dragi colegi. După cum știți, în luna iunie, Consiliul Lege deci a inițiat această mișcare privind simplificarea acceptării anumitor documente publice, pentru că, într-adevăr, Comisia încearcă să uh, câștige mai mult, să simplifice uh, demersurile cetățenilor, să reducă un pic costurile de traducere. Însă, uh, acum, chiar dacă documentul Consiliului este o bază pentru discuție, este un progres, în orice caz, totuși, area de aplicare pare să fie redusă de către Consiliu. Ori uh, această abordare a, comisii, a Consiliului riscă să uh, submineze, de fapt, scopul pe care Parlamentul îl, îl viza mai ales uh, în ce privește furnizarea de formulare multilingve. Totuși, Foarte puține, foarte puține cazuri vor fi acele unde se va putea aplica acest formular multilink. Ori, acum, având în vedere cât de mult timp a trebuit Consiliului până a venit cu abordarea sa generală, eh, cred că ne pregătim pentru uh, negocieri grele în cadrul uh, trilogului. Și sper că și raportorul și raportorii din umbră vor găsi căi de a uh, obține ceva progres într-un dosar atât de complicat. Vă mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Ei bine, dacă nu, înseamnă că acest schimb de opinii a fost unul uh, foarte scurt și dacă într-adevăr nimeni nu mai vrea să ia cuvântul, Da, mulțumesc, țin să le mulțumesc tuturor colegilor totuși pentru acest scurt schimb de opinii. trag concluzia de aici că putem să intrăm în negocieri, deci îi invit pe colegii raportori din umbră pentru discuții uh, în detaliu și dați-mi voie doar să vă reamintesc că azi după amiază ministrul luxemburghez, domnul Braț, va fi prezent aici și uh, va fi ocazia să-i punem și întrebări pe acest dosar. Din câte uh, înțeleg, președinția nu va interveni acum, ci astăzi după amiază. Vă mulțumim pentru aceste precizări. Da, se pare că nimeni nu dorește să mai intervină. Suntem uh, obosiți cu toții, dimineața a fost încărcată, așa că poftă bună tuturor!